Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Bine ați venit la ședința comisiei noastre din această dimineață. Pentru astăzi avem programate foarte multe voturi. Însă, înainte de a trece la voturi, Haideți să adoptăm ordinea de zi. Înainte să adoptăm ordinea de zi, țin să vă spun următorul lucru. Date fiind evenimentele din Japonia, noi suntem uh, comisia responsabilă pentru mediu, pentru sănătate publică, dar și pentru uh, protecția în caz de dezastre. Suntem absolut șocați de ceea ce se întâmplă acolo cu tremurul, tsunamiul și situația foarte incertă legată de centrala, centralele nucleare de la Fukushima. Este clar că natura e mult mai puternică decât uh, orice construcție omenească. Am discutat la comisia noastră despre această problemă în contextul schimbărilor climatice. Am uh, văzut că sunt uh, posibile tot felul de evenimente și un lanț de evenimente poate fi declanșat de activitățile omului. Transmitem uh, toată solidaritatea noastră Japoniei și sperăm să poată gestiona cât mai bine acest dezastru. Am înțeles că Europa va trimite, va trimite multă asistență către Japonia. Noi sperăm ca rănile cauzate de acest cutremur să poată fi vindecate cât mai curând posibil. Acum, să trecem la ordinea de zi. L-am invitat pe domnul comisar Oettinger astăzi să ne vorbească despre cele 143 de centrale nucleare ale Europei și starea în care se găsesc ele. Domnul Oettinger nu are prea mult timp la dispoziție, însă va veni și ne va vorbi. Ambasadorul Mexicului, Patricia Espinosa, va fi aici uh, foarte punctuală la trei fix, așa că vă rog și dumneavoastră să fiți punctuali. Iar la patru fără un sfert uh, îl vom uh, primi pe domnul Oettinger, care trebuie să plece la patru și jumătate, deci avem 45 de minute cu dumnealui. În ambele cazuri, și pentru ambasadoarea Mexicului și pentru domnul comisar, nu uh, vom avea prea multe ocazii de a pune întrebări, fiecare va primi doar câte un minut la dispoziție. În ce privește alimentele și consumatorii, acest uh, dosar va fi discutat uh, după intervenția domnului Oettinger, raportor este Renate Zomer, iar celelalte două puncte, 22 și 24, vor fi raportate pentru ședința din 11 și 12 aprilie, așa cum am căs de acord cu Francesca Balzani la dialogul tripartit uh, privind uh, proiectul de buget. Este vorba de punctul 22, iar punctul 24 se referă la numărul de urgență 112. Acestea două, cum ziceam, sunt amânate pentru următoarea ședință. Pentru mâine, Punctul 25, PIB și dincolo de el, de Ana Rosbach, va fi discutat după punctul 26, referitor la deșeurile radioactive. Doamna Hübner a cerut cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, este clar că situația de pe piața energetică s-a modificat foarte mult recent. va trebui să evaluăm starea resurselor noastre de energie nucleară și uh, cred că ar fi bine să stabilim uh, două condiționalități, doi termeni de referință, una pentru gaze și una pentru uh, cărbune. Nu pe baza sistemelor vechi de exploatare, ci pe baza unor sisteme noi. Nu vrem să ne regăsim în situația în care nu avem nicio sursă de energie la dispoziție. avem uh, două opțiuni suplimentare pe care n-ar trebui să le neglijăm. Sunt foarte importante pentru noi în Europa în acest moment. Mulțumesc! Deci uh, v-ați referit la punctul 5, nu-i așa? Acea analiză comparativă. Este al doilea punct de pe lista de vot. Da, v-am uh, ascultat cu atenție. Am notat. Acum nu ne rămâne decât să zicem da sau nu la propunerea de rezoluție. Bun, cam atât în legătură cu ordinea de zi. O considerăm adoptată. Urmează comunicările președintelui, am câteva de făcut. Ana Rosbach, văd că a trecut acum la uh, grupul uh, Libertate și Democrație? Ba nu, era deja la acest grup, nu s-a mutat. Uh, acum s-a mutat la conservatori și reformiști. A format o frumoasă prietenie cu Ana Iana Kudakis, ceea ce înseamnă că domnul Rossi este noul coordonator. Sunteți invitați să participați la reuniunile coordonatorilor în locul dumnei. Ateliere. Avem un atelier prevăzut pentru 22 martie cu privire la funcționarea uh, schemei uh, de comercializare cu emisii. Iar Comisia ITRE ne-a invitat la un atelier privind tehnologiile cu, regen- cu energii regenerabile, tot pe 22 martie, dar după masă. Cam atât. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, acordul referitor la protecția și dezvoltarea durabilă a zonei parcului Prespa. Raportor este Criton Arsenis. Ar dori să intervină foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu am avut timp să discutăm acest raport la comisie pentru că am vrut să mergem direct la vot Uh, raportul este adoptat, uh, sperăm să fie adoptat la timp și să intre în vigoare. Mediul nu are frontiere și aici vorbim despre o zonă a unui lac ce aparține la trei state, Grecia, uh, fosta Republică Iugoslava Macedonie și Albanie. S-au convenit măsuri de protecție pentru aceste zone, această zone umedă și se aplică și alte convenții, deci uh, acum nu ne rămâne decât să votăm și să sperăm că acest acord va fi pus în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, colega Arsenis. Să vedem cine este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Din câte îmi dau seama, Raportul este adoptat cu unanimitate. Secretariatul mi-amintește că aceste voturi trebuie făcute electronic. Haideți să scoatem uh, cartelele, să verificăm votul electronic. Votul final este întotdeauna electronic. S-a deschis votul. vot în plus din partea socialiștilor? Ba nu, acum e bine. S-a închis votul. 57 pentru, nimeni nu este împotrivă, nicio abținere. Deci, într-adevăr, un vot adoptat unanim. Felicitări, domnule Arsenis. Trecem la punctul 5. Obiecții în temeiul articolului 88, alineatul 2, stabilirea pentru întreaga Uniune a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată cu titlul gratuit a cotelor de emisii. Analiza comparativă. Am auzit deja opinia doamnei Hübner. Avem o propunere de rezoluție. Ba nu, avem două propuneri de rezoluție. Prima de la Filip Juvin, Pilar Ayuso, Emilia Hübner și alții. Votul s-a deschis. Din nou un vot în plus de la socialiști. Acum e în regulă, s-a închis votul. 13 pentru, 43 împotrivă, 4 abțineri se respinge. Trecem la a doua propunere de rezoluție de la Cună și Maschi. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 sunt pentru, 44 împotrivă, 2 abțineri. Se respinge de asemenea. Continuăm. Vreau doar să spun la analiza comparativă cu domnul Schilakakis și cu mine am uh, vorbit cu uh, comisia în legătură cu insulele grecești. Acolo e nevoie de o soluție. Trecem la punctul 6. Obiecții în temeiul articolului 88, alineatul 2, referitoare la ADH în laptele pentru sugari. Din nou, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci pentru, 28 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Felicitări autorilor propunerii. Trecem la punctul 7. Descărcare de gestiune pe 2009, bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea 3, Comisia. este punctul 7. Avem mai multe amendamente. Amendamentul 1, Thomas Ulmer, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Alexander Lambsdorff. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 cu amendament oral și am vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte cade. E caducă. Votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Din nou, socialiștii votează cu o voce în plus. Bun, toată lumea a votat. S-a închis votul. 49 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicitări! Felicitări doamnei Iuta Haug! Și uh, felicitări și pentru toate voturile ce urmează presupunând că vor merge așa după cum vă doriți. Punctul 8. Descărcarea de gestiune pe 2009, Agenția Europeană de Mediu. Amendamentul 1 a fost retras. Amendamentul 2 de la domnul Lambsdorff. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, nimeni nu este împotrivă, 6 abțineri. Un vot uh, foarte bun, un vot de încredere la Agenția Europeană de Mediu. So, die nächste Abstimmung ist über ECDC, European Center for... Urmează descărcarea de gestiune pentru Centrul European de Prevenire și Control, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 e caduc. Ba nu, trebuie să votăm Amendamentul 4, prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. S-a retras. 7. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Zustimmung für die ECD. Din nou un vot foarte puternic de încredere pentru Centrul European de Prevenire și Control. Urmează Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară. Avem un vot pe părți la amendamentul 2, prima parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 este caduc. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 este retras. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, vot electronic cu privire la EFSA. S-a închis votul. 45 pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri. <coughs> Felicitări! urmează Agenția Europeană pentru Medicamente. La aliniatul 2, vot pe părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3, vot pe părți. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă prima parte, a doua parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Unul este retras, urmează doi. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, notăm că trebuie să verificăm electronic. Verificăm, deci, la amendamentul 2. S-a închis votul. S-a respins. 27 pentru, 29 împotrivă. Cred că nu tot am ridicat mâna în același timp. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 6. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic. închis votul. trei pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri. Din nou se adoptă. Felicitări! Pentru Agenția Europeană de Mediu, amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 s-a retras. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, votul electronic, s-a deschis votul. închis votul. 49 pentru, niciun vot împotrivă, 7 abțineri. Bravo, Utah Haug, pentru toată munca pe care ai făcut-o pentru echipa noastră. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Avem Cartea Verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în Uniunea Europeană. Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. Avem uh, o minunată listă de vot în fața noastră. Criton Arsenis, raportorii, dăm cuvântul pe scurt. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor și secretariatului și, de fapt, tuturor celor care au contribuit și au lucrat uh, foarte mult și foarte bine. Am ajuns la 48 de compromisuri. De fapt, unele dintre ele sunt amendamente consolidate, dar oricum este un număr uh, impresionant la care de, cât privește consensul pe care l-am obținut. Așadar, doresc să mulțumesc tuturor pentru treaba de bună calitate pe care au făcut-o. Președintele, mulțumesc. Într-adevăr, o serie întreagă de amendamente de compromis care probabil că ne vor ușura mult sarcina. Și începem să votăm compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6, pentru cine e pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri, se, se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ar fi foarte bine și simplu dacă am putea să le facem pe toate în bloc. Unele țări, eh, precum Suedia, nu știu dacă ar fi de acord. Ajungem la compromis 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 23, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Mă întreb dacă tot chiar trebuie să le votăm pe fiecare în parte, n-am putea să luăm mai multe odată. Da, domnule președinte, eu n-aș avea nimic împotrivă să le votăm la oaltă dar uh, unul dintre ele are, are cel puțin 10 amendamente în acest compromis. Având în vedere că avem 370 de amendamente la acest uh, raport, într-adevăr, uh, putem pierde foarte mult timp. Dar dacă nu s-a făcut niciun președinte, dacă nu, nimeni nu are niciun fel de obiecție, uh, cred că am putea să reluăm pe următoarele 17 uh, sau 18 în bloc. De la 31 la 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, se adoptă cu o majoritate uh, covârșitoare. Bun, deci ce ne-a rămas? 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Votul e clar. Trecem uh, așadar la 101. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri cade. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 114. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Nu sunt uh, prea sigur care e rezultatul. Repetăm la 117. Cine este pentru? Vă rog. Împotrivă abțineri, se adoptă. 121. Ah, mă scuzați, spune președintele. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 121. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 122. 124, 128, 129 sunt identice, deci le luăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Da, e clar, se respinge. O 125 lui Marcos Piper. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Liberalii. Nu mi-e foarte clar cum doriți să votați. Suntem la 125, vă rog. Deci cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. S-a închis votul. E clar, se respinge. A meritat să verificăm electronic, nu-i așa? 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 127. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 este lingvistic. 130 se adoptă, 131 cine e pentru împotriva abținere se adoptă, 135 cine este pentru împotrivă abținere se adoptă. La pagina 11 acum 158. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. ITRE 35. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 159. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 166 a fost retras. La pagina următoare, amendamentul 172, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 acum, al doamnei Antonescu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 13, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La pagina 15, I336, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 acum. Cu o adăugire. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 207 a fost retras. 200 6 cu adăugire. Votăm acum cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 211. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 212. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Da, îl verificăm electronic pe 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Există șase deputați care nu și-au adus cartelele de vot pentru că uh, rezultatul este diferit. Trecem la 213. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 a fost retras, 223 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 al doamnei Sârbu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 229, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 230. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 235. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 241. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 248. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 251. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 252. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I 317 Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 254. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 258, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 33, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 22, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. Amendamentul 266 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 10 la pagina 25. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 289. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 18. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 294. Amendament oral. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 296 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. ...296, îl verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Acum ajungem la considerent. Amendamentul 3 a fost retras în 12 al domnului Gaston Franco. Ce este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 a fost retras, la fel 29, 30 și... Ajungem la pagina 29, 36, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38, cine este pentru? împotriva, abțineri se respinge. 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. și șase la pagina 32. Cine este pentru? și se adoptă 68 și 74 sunt identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73, cine e pentru, Mă scuza, 75. 75, deci. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 76. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78, 79, 80 și 82. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să le verificăm. Deci, 78 la 82 s-a închis votul. Da, se respinge. 81 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 83. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 84. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 85. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 91. Cine este pentru? împotriva abțineri, se respinge. 88. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Optzeci și 90 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 acum. Ne întoarcem și verificăm electronic pe 89 și 90. S-a deschis votul. Un vot în plus acum s-a închis și se adoptă. În 90 și 4. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și am ajuns la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 53 pentru 6 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, domnule Arsenis și tuturor celor care au uh, lucrat în legătură cu Cartea Verde. Urmează Cartea Albă și probabil o propunere legislativă. Deci uh, o să avem în continuare de lucru pe această temă. Vă mulțumesc tuturor! In este vorba de o treime din domeniul serviciilor din Uniunea Europeană. So. Separat normal Also dann sind wir bei dem Punkt 14 der Tages. Și ajungem la punctul 14 de pe ordinea de zi, modificare, modificarea directivei 2025 cu, cu privire la dispozițiile pentru tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate. Deci este vorba despre tractoare cu toate că apare motoare în unele uh, versiuni. Raportorul este Salvatore Tatarella. Să începem așadar. Amendamentul 20 și 21 care vor să respingă întreaga propunere. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentele 22 și 4 au fost retrase. Amendamentul 34 al raportului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum un amendament consolidat 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem așadar acum la 38 al raportorului pentru, împotriva, abține se adoptă. 9, 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 a fost retras. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Retras. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 a fost retras. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 a fost retras. 43. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11 retras. 44. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 12 a fost retras. Anexa 1. Aici avem un amendament consolidat 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 14 retras. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 51. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 15 a fost retras. 52. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 16 retras. Tran 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Tran 5. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 a fost retras, la fel și 18, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 retras, considerentul 1, amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul lui Peter Lise, care ar dori un vot separat pe amendamentul 25. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic. Amendamentul 25. Abstimmung beendet. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 25 a fost adoptat. 1 a fost retras. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 2 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Avem un amendament consolidat 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Nu îmi dau seama. Vă rog, încă o dată. 29. Cine este pentru? Acum este clar. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 33 a fost retras. Și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acesta a fost uh, votul pe proiectul de raport. 47 pentru, 5 abțineri. Trecem la proiectul de rezoluție legislativă. În ciuda ceaiului și cafelei, trebuie să ținem și votul. S-a deschis votul. Doch 14, Sie müssen noch mal drücken, da war eben ein Problem. 14 dintre dumneavoastră nu au votat. Vă rog să verificați. Da, acum totul este ok. S-a închis votul, 44, 45 pentru, 5 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări raportorului domnului Tatarela. A fost un subiect extrem de complex și dificil. Trecem mai departe de la tractoare la motoare. Unser Tagesordnungspunkt 15. Punctul 15 pe ordinea noastră de zi Directiva 97, dispozițiile aplicabile motoarelor. Raportarea este doamna Sirpa Pietikainen. Să începem votul. Amendamentele 17, 17 și 18 pentru a respinge propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 19 a fost retras. Trecem la articole. Amendamentul 8 a fost eh, retras. 50 și 51 identice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 52 și 53 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 54. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, respins. 55 și 56. De obicei, când se cere o verificare, verificăm, chiar dacă cererea nu este justificată. Oricum, la 54 verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul și se adoptă. So, 55 und 56. Deci 55 și 56 acum. Cine, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 57 și 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul consolidat 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 și 68 identice pentru, împotrivă, verificăm electronic. Deci 66 și 68, verificare electronică. Abstimmung beendet. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul consolidat 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. ...72 și 73 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și era și 74 identic. Deci trecem la 75 și 11. Cine este pentru? Da, atunci este caduc datorită votului anterior. Și este caduc și 76. Deci tran 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 și 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 domnului Rossi, cine este pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, spune președintele, am sărit peste un amendament, amendamentul consolidat 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Iar acum trecem la 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul consolidat 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri respins. opt. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 15, 99, 100 și 101. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul consolidat 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la pagina 8, 111 și 112 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 7 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Respins. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerente. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Al doamnei Karenbach. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Da? Putem verifica? Da, verificăm electronic amendamentul 25. Beendet. S-a închis votul. A fost respins în mod foarte clar. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 Martin Cameron, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendament, amendamentul consolidat 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 este caduc. 38 și 39 identice. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 a fost retras. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns așadar la votul final pe proiectul de raport. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 48 pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. Iar acum votul pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 51 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări găsit pe Petikainen tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor implicați în redactarea acestor compromisuri foarte complexe. Sirpa. Da, a fost un fel de recapitulare tehnică, așadar vreau să mulțumesc tuturor colegilor din grupul meu și în special raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au contribuit la acest rezultat bun. Mulțumim foarte mult. A fost foarte mult de lucru. În examinarea piețelor individuale și găsirea unei abordări optime. Trecem la punctul 16. O Uniune a Inovării. Transformarea Europei pentru o lume post-criză. Raportor este Joao Ferreira. S-a deschis votul și amendamentul 1, Criton Arsenis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 a fost retras, 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. 3, 3 l-am votat. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. PP-ul au votat. Nu văd nimic. Suntem la amendamentul 5. Repetăm atunci. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, 9 își cer scuze președintele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 a f- este caduc. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14. Verificăm. Verificăm 11. Edita la cere o verificare, deci verificăm electronic amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 împotrivă 23 pentru a fost respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. 16 a fost retras, 17 pentru,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 20 pentru. Verificăm electronic 19. S-a deschis votul la amendamentul 19. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 33 de voturi pentru. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 21 cu vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, retras, 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri,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 31, vot pe părți, prima parte, pentru. João? Senhor Presidente, eu, eu queria propor, eu queria retirar. Domnule președinte, vreau să retrag această cerere de vot pe părți. Deci să votăm întregul punct și eu sunt împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. Ok. Amanatidis, good football player. Abstimmung beendet. S-a închis votul și s-a respins. 32. Vot pe părți. În continuare, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final. S-a deschis votul. Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. 47 pentru, fără voturi împotrivă și 8 abțineri. Felicitări lui Joao Ferreira. Acest raport pentru o, uni- o uniune a inovării pe care am dorit să o avem. Și ultimul vot din această dimineață punctul 17 de pe ordinea de zi, programul de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate. Raportoare pentru aviz este Corin Lepaj. Și începem cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 și 23 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Douăzeci șapte cu adăugire. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru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 Rezultatul este 26 pentru, 30 împotrivă, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri, se, ado- se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri, respins. 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cu o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 și 45 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47, retras, 48, 49, 50 identice, ă, împreună, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ați făcut cât niște gimnastică și votul final. S-a deschis votul electronic pe proiectul de aviz. Yeah. mich dazu. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 53 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Susținem foarte mult o politică maritimă integrată. Mulțumim domnului Corin Lepaj și tuturor raportorilor din umbră. Mulțumim și secretariatului pentru munca excelentă de pregătire a acestor voturi. Vă mulțumesc foarte mult! Se pare că mai avem încă un punct de adoptat. Ja, also Wir sind bei dem Punkt 18, wo wir noch este vorba despre punctul 18. Adoptăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Cine este pentru această întrebare cu răspuns oral? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă, deci. Înseamnă că întrebarea va fi uh, adresată în ședința plenară. Iar acum ajungem la punctul 19. Yeah, Linda. Sorry, colleagues, we just adopted novel. Linda McAven. Tocmai s-a s-a adoptat o întrebare cu privire la nisipurile petrolifere. Dacă vreți să aflați mai multe, astăzi la prânz în camera 5G1 la 12.45 se o informare specială și de asemenea în fața Parlamentului, în piața Luxemburg, este o expoziție și la 2 și 15 va fi și un eveniment foto. Deci dacă vreți mai multe, vă rog să veniți la acea informare. Președintele. Bravo! Foarte bine că faci un pic de presiune pentru acea întâlnire de la prânz și pentru expoziție. Revenim la punctul 19. Raportor este domnul Bas Eichhout. Raport despre depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de carbon. Am avut deja dezbatere cu privire la documentul de lucru. Acum dezbatem proiectul de raport. Raportorul este rugat să ne spună ce se află în acest proiect. Domnul Eichhout. Da, mulțumesc. Acum că am trecut cu bine de voturi, putem să ne relaxăm și să ascultăm rapoarte. Să vedem ce dezbatere ne așteaptă. În acest raport i-am cerut Comisiei să vină cu propuneri pentru a crește obiectivul de reducere până la 30% în ce privește gazele cu efect de seră, cel puțin până la finalul lui 2011. Sigur, am putea spune că ar fi mai rezonabil să creștem obiectivul la 40%, date fiind dovezile științifice. Și dacă există amendamente în acest sens, sunt gata să le susțin, dar în raportul nostru ne mulțumim cu uh, o reducere de 30%. Există două motive principale pentru a trece de la 20 la 30%. Mai întâi, din cauza urgenței crizei climatice. Dacă îi ascultăm pe oamenii de știință, vedem că până în 2015 emisiile globale vor atinge un vârf. Și este clar că dacă reducem aceste emisii doar cu 20%, nu vom reuși să evităm vârful acela din 2015. Acesta este argumentul ecologiștilor. Totuși, în uh, ultimii ani a devenit uh, tot mai important, chiar și în ultimele luni, a devenit tot mai important uh, să fim cât mai ambițioși pentru propriile noastre interese. Dacă ne uităm la importul de petrol, vedem că el a crescut anul trecut cu 70 de miliarde de dolari. Și dacă ne uităm la studii, vedem că dacă trecem de la 20 la 30% la reducerea emisiilor, putem reduce importul de combustibil cu 40 de miliarde de euro până în 2020. Asta presupunând că prețul petrolului va rămâne la 88 de dolari barilul, deși știm că prețul actual este mult mai mare. Deci, la o astfel de valoare am câștiga economic și mai mult. Apoi, uh, argumentul în ce privește ocuparea forței de muncă. Anul trecut s-a făcut, uh, s-a prezentat un uh, nou studiu la reprezentanța Germaniei care arăta că dacă sporim ambițiile noastre climatice, vom crea până la 6 milioane de locuri de muncă. Acest lucru nu a apărut atunci când Comisia și-a făcut publicarea anul trecut Uh, vedem deci că tot mai multe locuri de muncă par să fie posibile. Știu că săptămâna trecută a apărut un alt studiu care a spus că ar putea să existe beneficii mai mici în ce privește piața muncii, dar dacă ne uităm la costul energiei regenerabile, uh, el este destul de mare și în plus nu s-a ținut cont de certificatele gratuite. Pentru pentru uh, mine, mi se pare mult mai uh, bine să avem încredere în studiul de la Potsdam. Mi se pare că e mai fiabil. Și el, ziceam, uh, spune că dacă creștem ambițiile noastre climatice, vom crea 6 milioane de locuri de muncă. În ce privește beneficiile de sănătate, au fost tot mai multe studii făcute de la publicarea comisiei anul trecut Comisia ia în calcul doar reducerea mortalității, dar celelalte studii arată și o reducere a morbidității. Deci reducem uh, astmul, uh, bolile respiratorii cronice și așa mai departe. Astfel încât um, beneficiile de sănătate ar putea crește cu 36 de miliarde de euro pe an. Iată, reducem importul de petrol, câștigăm pe planul sănătății, câștigăm pe piața muncii. Iar petrolul este foarte important pentru că există evenimente uh, care se petrec acum în nordul Africii și care afectează această piață. Deci trebuie să fim ambițioși. Sigur, eu mi-am redactat raportul după audiere. Comisia a venit cu o foaie de parcurs pentru uh, emisii scăzute de carbon, care uh, credem noi că nu este suficient de bună, nu eficientă, până că până în 2020 nu ne vom încadra în obiective. De asemenea, Comisia uh, crede că în 2020 vom atinge un procent de 80% și că vom reuși să facem o compensare. Însă dacă toată lumea uh, contribuie la schimbările climatice, nu știu cum va mai fi uh, posibilă această compensare. Deci uh, nu știu de ce Comisia propune doar un obiectiv de 80% și nu de 95%. Dar în orice caz, uh, un astfel de obiectiv pentru 2020 nu este fezabil, chiar dacă vor exista acțiuni întârziate. În foaia de parcurs, Comisia spune că dacă vrem să rentabilizăm costurile, trebuie să avem uh, o țintă pentru producția internă de 25%. Deocamdată ținta europeană este de 20% până în 2020 în total, adică inclusiv compensările. Și dacă obținem 25% intern și includem compensările, uh, vom uh, atinge pragul de 30%. De aceea, uh, nu m-aș gândi doar la procentul intern, dar deși dacă sunt colegi între dumneavoastră care doresc un 30% intern, sunt gata să-i susțin. Și în fine, un element crucial în documentul meu de lucru am analizat toate studiile științifice, toate studiile independente de până acum și toate au arătat foarte clar că există un efect limitat de relocare a emisiilor de carbon până acum și ar trebui să ținem cont de el. Dacă creștem ținta, relocarea emisiilor de carbon ar trebui să apară și ea corelată în acest raport. Deci mi se pare foarte important să ținem cont de repartizarea sprijinului financiar pentru uh, veniturile obținute din schema de comercializare a emisiilor, ca să ne asigurăm că investim bani în tehnologii ce ne permit să atingem obiective mai ambițioase în materie de schimbări climatice. De aceea susțin o alocare a veniturilor, dar, din nou, dacă rămânem doar la 20% și nu trecem la 30%, veniturile din schema de comercializare vor fi foarte mici. De aceea, eu cred că dacă creștem ambițiile noastre de mediu, vom avea mai multe venituri și vom putea investi în tehnologii care emit mai puține emisii de carbon. Iată în mare ce conține raportul. Pe 28 februarie am avut acea audiere și uh, vreau să subliniez că facem acest raport împreună cu Comisia ITRE și uh, ei au competențe exclusivă pe unele aspecte, de aceea în raportul meu dedic mai puțină atenție inovației sau eficienței energetice, însă acestea apar în raportul ITRE. Sigur că toată lumea este liber să înainteze orice amendamente dorește în legătură și cu aceste aspecte în raportul nostru ENVI, dar să nu uitați că ITRE are competență în mod special. Mâine dimineață vom avea o discuție în legătură cu raport. Uh, particip și invit și pe toți uh, membrii uh, Comisiei Envi să meargă acolo la ITRE să audieze. Vă mulțumesc, domnule președinte, aștept remarcele colegilor și sperăm să putem avea un raport puternic și sperăm ca până la finele lui iunie să existe o poziție definită a Parlamentului și să influențeze Consiliul astfel încât Europa să devină mai ambițioasă în materie de mediu. Deci uh, susțin uh, o poziție prin care Parlamentul spune da, putem. Mulțumesc foarte mult, Bas Eichhout, pentru această introducere. Într-adevăr, lucrăm uh, de aproape cu Comisia ITRE. Eh, Romana Iordan Cizeli este eh, cea care e raportoare pentru Comisia ITRE, nu e aici, deci ne-am putut da cuvântul. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Salvatore Tatarela. Nu? Nu dorește? Atunci cine se exprime din partea PP-ului? Domnul Richard Zeber. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bas a făcut un raport foarte interesant. În ce privește conținutul, noi nu suntem de acord chiar cu toate. Suntem de acord cu lupta împotriva schimbărilor climatice, însă ne îndoim de cifrele comisiei. Vrem ca obiectivul de 20% să rămână în picioare. Suntem pregătiți să trecem la 30% dacă va exista un acord internațional. SUA și China, însă nu sunt pregătite să se angajeze pentru 30%. Deși fac reduceri destul de mari și ar trebui ca noi în Europa să ne gândim la ce putem face pentru ca industria și statele noastre să fie mai uh, eficiente din punct de vedere energetic, fără a cheltui uh, neapărat uh, fonduri prea mari pentru sistemul de comercializare care nu va permite investiții. Credem că cifrele comisiei nu reflectă realitatea. Credem că pentru industrie ar apărea costuri masive și noi nu putem să fim de acord în mod unilateral cu un procent de 30%. De asemenea, nu suntem de acord cu uh, opinia Comisiei în legătură cu o creștere lineară a costurilor. Problema de relocare a emisiilor de carbon, uh, așa cum zicea și Eichhout, uh, trebuie controlată. Câte vreme nu controlăm această relocare, deoarece companiile din afara Europei nu sunt obligate, prin aceleași reguli aspre, atunci, uh, cu siguranță, mm, lupta împotriva schimbărilor climatice rămâne una declarativă. Ar trebui să ne, găsim, să ne gândim și la alte măsuri, însă pentru noi acest control al emisiilor este absolut necesar. În ce privește eficiența energetică, trebuie să facem mai mult, dar sigur aici uh, intervine competența Comisiei pentru Industrie. În orice caz, cred că ar fi o veste bună pentru industrie și ar putea reduce prețurile la energie. Deci suntem de acord cu 20%, vom fi de acord și cu 30% numai dacă și alte țări o vor face. Mulțumim, domnule Zeber. Urmează de la cuvânt Dan Jorgensen. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent. Sunt de acord cu aproape toate lucrurile pe care le-ați spus. Dar uh, vreau să fac câteva sugestii, eventual ceva ce am putea adăuga la raport pentru a îmbunătăți. Mai întâi uh, s-a spus că ar trebui să trecem la 30% numai dacă și alții fac același efort. Asta înseamnă, practic, să respingem obiectivul de 30%. E ca și cum am pune acolo un alinat care zice nu, nu vom trece la acest obiectiv. Dacă ne uităm la negocierile internaționale în curs, uh, vedem că mai avem încă speranța unui progres. Și unul dintre principalii actori, SUA, se uh, află probabil, probabil într-o situație în care nu vor lua inițiativa, vor face ce facem noi, nimic mai mult. Președintele Obama a venit cu sugestii pentru un proiect de lege asta înainte de alegerile intermediare. Um, proiectul nu a trecut prin Senat, doar prin uh, Camera Reprezentanților. Dacă ar fi fost adoptat, ar fi uh, însemnat o reducere a emisiilor cu 16 până la 17% în 2020, uh, dar asta comparat cu um, nivelurile din 2005. Deci, un obiectiv foarte modest și nici pe acesta nu l-au putut adopta, asta înainte de alegeri și de schimbarea componenței camerelor uh, decizionale. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă nimic uh, în Statele Unite. Se întâmplă lucruri la nivel de stat, la nivel de oraș. Știu că companiile multinaționale încearcă să acționeze ele însele, dar dacă ar fi să așteptăm decizii la nivel politic, uh, înseamnă practic că nu facem nimic. Înțeleg că aceasta este poziția unora dintre grupuri, dar în acest caz măcar nu vă mai prefaceți că vreți să faceți ceva, pentru că vedem că nu faceți nimic. Ce am putea acum adăuga la raport? Cred că argumentul cel mai important este că, chiar dacă nu suntem de acord cu ambițiile noastre în legătură cu schimbările climatice și soluțiile ce vizează reducerea acestora, soluții pentru a ne salva planeta, cu toate acestea, trebuie să fim de acord că trebuie să creăm o, o economie europeană cât mai competitivă posibil. M-am uitat la cifrele menționate de Bas și mi se pare că nimeni nu poate susține că țările și regiunile care sunt cele mai eficiente energetic nu vor fi și cele mai competitive pe viitor. E greu să spunem exact ce tehnologii vor fi uh, mai eficiente din punct de vedere energetic sau ce resurse regenerabile vor fi cele mai profitabile. Dar ce este clar este că modalitatea tradițională de a produce energie pe bază de combustibil fosil cu siguranță nu va mai fi competitivă. Deci trebuie să găsim un cadru politic care să ne permite să folosim instrumente în acest sens. Și BAS vine cu soluții foarte bune, dar poate ar trebui să ne gândim și la un fel de preț minim pentru certificatele pentru combustibili fosili, ca să stimulăm oamenii să facă schimbări și să dăm industriei o certitudine cu privire la ceea ce va urma. De asemenea, da, trebuie să vedem ceea ce au despus și celelalte comisii din acest for, dar să nu uităm, eficiența energetică este legată de absolut tot și în comisia noastră ar trebui să dăm o atenție sporită acestui lucru în raport. Am să înaintez un raport, în raport un amendament și sper să-l susțineți. Președintele, Mulțumesc, urmează Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Bas. Inițial, noi uh, am vrut să creștem obiectivul la 30% dacă există un acord internațional în acest sens. Când am convenit acest lucru, ipoteza de la care am pornit noi era că facem un gest foarte generos. Recunoaștem faptul că avem uh, o responsabilitate istorică și trebuie să preluăm inițiativa. Dar argumentul nu mai rămâne în picioare. Acum văd că uh, primează argumentul economic. Trebuie să facem investiții majore într-o economie cu emisii scăzute de carbon. Trebuie să investim în producția de energie pentru că văd că acum uh, riscăm să rămânem blocați într-o economie cu emisii mari de carbon. Trebuie să facem schimbări, trebuie să împingem economia noastră spre progres, pentru că altfel nu, puteam, nu vom putea supraviețui, nu vom rămâne în prima ligă a marilor puteri și uh, vom fi depășiți de economiile asiatice, pentru că ele concurează pe plan egal cu noi. Deci trebuie să facem ceva. Acest lucru încă nu a fost recunoscut de mulți membri în acest Parlament și nici în Consiliu. Mă bucur că Chris Hume, care este secretar de stat pentru climă și energie în Marea Britanie, pare să fie printre liderii mișcării de a crește obiectivul la 30% în Consiliu. Și mi se pare ironic. Chris a fost membru um, al acestui parlament timp de șase ani, n-a venit niciodată la Comisia de Mediu, dar mă bucur că în sfârșit acum s-a trezit la acțiune. Săptămâna trecută am aflat că um, Comisia are o foaie de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de carbon. Comisia noastră a arătat că ar trebui ca până în 2020 să creștem obiectivul cel puțin până la 25%. Doamna comisară a susținut acest lucru, dar ea nu a primit sprijinul necesar din partea celorlalți comisari pentru a respecta această țintă. Așa că acum uh, a redus puțin uh, dimensiunea și e de părere că câtă vreme punem în aplicare toată legislația care există, vom reuși să atingem oricum obiectivul de 25%, chiar dacă pe hârtie e de 20%. Da, poate, însă doamna comisar mai spune că actualmente emisiile noastre au scăzut cu 17% față de nivelul din 1990. 17% până în 2025 sau mai departe, nu știu. Dar, um, domnule președinte, ați primit o scrisoare de la Agenția Europeană de Mediu care spune că o treime din aceste emisii se datorează recesiunii economice din ultimii ani. Deci probabil că doar 12% sau cel mult 13% din reducerea nivelului de carbon se datorează acțiunilor efective. Și apoi mai rămâne eficiența energetică o țintă de 20% până în 2020 și deocamdată vedem că avem uh, acțiuni pentru a îmbunătăți doar cu 9% eficiența energetică. Comisarul pentru Energie a spus că e pregătit să introducă legislație obligatorie, dar numai atunci când va fi convins că statele membre nu vor suferi. Deci, până în 2013 nici nu ne gândim la astfel de legislație deci până în 2015 nu se va adopta sigur nimic. Nu mi se pare o performanță foarte dinamică din partea Comisiei. Și, uh, în plus, Comisia mai spune că trebuie să existe un tarif al carbonului. Da, pentru a stimula investițiile, industria trebuie să primească niște semnale clare. Dar, deocamdată, nici guvernele, nici Comisia nu sprijină o înăsprire a plafonului de emisii. Deci, uh, biata industrie nu poate spera decât să poată plasa pe piață câteva din certificatele de emisii uh, eliberate de guvern. Nu știu care va fi prețul, va fi de 20 de euro pe tonă? Mulți spun că ar trebui să existe un preț de 30 de euro pe tonă pentru ca sistemul să funcționeze. Însă n-am văzut nicio declarație din partea Comisiei. Poate ei presupun că în anii următori vom avea o creștere economică atât de rapidă încât uh, prețul va crește pentru că crește cererea. Dar aș vrea să văd ceva concret, o previziune din partea Comisiei. Uh, dar nu este doar părerea mea. Și Euroelectric, care este o companie reprezentativă, are propria foaie de parcurs pentru a face o producție de energie cu 0% emisii de carbon până în 2020. Uh, Dar acest lucru nu se poate face cu actualul cadru, pentru că mm, prețul la tonă de carbon este prea scăzut, nu sunt investiții, nu sunt stimulate. Este mult mai uh, profitabil să um, iei o subvenție pentru uh, tehnologii tradiționale decât pentru ceva nou. În Germania vedem foarte multe panouri fotovoltaice, în Europa de Nord, dar uh, aia nu înseamnă rentabilitate, nu se folosesc banii eficient. Și dacă ne uităm la previziunile economice, vedem că Comisia se bazează foarte mult pe o estimare a prețului petrolului de 105 dolari până în 2020. Deci toate prognozele noastre se bazează pe acest tarif nu știu câte acum, 137? Mult mai mult. Și s-ar putea să nu scadă. M-am uitat la raportul prezentat de ministrul german al mediului, care spune că trebuie să investim mai mult. Dacă creștem obiectivul nostru, vom forța investițiile, vom stimula economia și vom fi într-o poziție concurențială mult mai bună față de China și celelalte economii asiatice. Pentru că dacă nu, uh, economia noastră va trece undeva pe banda lentă și va rămâne în urmă. Deci trebuie să insistăm inclusiv pe argumentele economice dacă vrem să producem schimbarea. Mulțumesc uh, Chris Davis uh, co raportor, dar am să-l rog pe celălalt co raportor să fie mai succint. Miroslav Uțchi, așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie ca să vorbesc în limba mea maternă, în cehă. Avem, am, avut, am ascultat o serie întreagă de, de argumente și sunt de acord cu majoritatea acestor argumente. Vroiam doar să explic uh, de ce lucrurile pot fi văzute, de fapt, și invers. Deși uh, sunt mai degrabă tentat să laud uh, raportorul, nu văd o trimitere la um, partea europeană a emisiilor globale și felul în care și ce putem noi să influențăm și ce pot să facă celelalte țări. Dan Jensen a menționat Statele Unite. Ce pot să facă Statele Unite pentru a reduce emisiile? Uh, ce ar putea face dacă ar avea legea, legile respective? Uh, nu îmi place deloc când aud treaba asta și aud și în plenară s-a spus că trebuie să fim mai ambițioși pentru că uh, China a fost de acord cu o reducere de 40% până în 2020. Cred că Uh, toată lumea din uh, comisia noastră știe ce înseamnă acest lucru. China a promis să își reducă uh, creșterea lor, care era de 200%, cu 40%. Prin urmare, în 2020, contribuția Chinei la combaterea schimbărilor climatice va fi plus 160% în ceea ce privește emisiile. Deci chiar dacă noi în Europa reducem emisiile cu 100%, acest lucru nu va afecta schimbările climatice pentru că restul lumii nu va face la fel. Am participat la ultimele patru conferințe cu privire la schimbările climatice și uh, pe, speram într-adevăr că se va ajunge la un uh, compromis uh, rezonabil, că vom reuși să vorbim cu țările emergente, dar până la urmă știm cu toții că nu am obținut niciun rezultat. Deci putem să fim foarte ambițioși cu țintele noastre, dar degeaba. Unde putem obține niște rezultate, Uh, este în domeniul uh, stimulentelor economice. Ar trebui, într-adevăr, ca în Europa să ne reducem dependența față de combustibilii fosili și să stimulăm industria europeană, dar uh, iată că nu o facem prea bine. De șase ani tot vorbim despre felul în care noile tehnologii vor spori ocuparea în Europa și constatăm că de fapt se întâmplă exact pe dos. Crește șomajul în Europa măsurile administrative de promovare a resurselor a alternative nu au făcut decât să o conducă la o creștere la, cu 20% a costurilor de curent electric pentru întreprinderi uh, și uh, cu 40% pentru gospodării. Nu cred uh, așadar că planul a fost uh, unul deștept, uh, așa cum credeam noi în momentul când am decis. De aceea aș dori ca în raport să se vorbească despre colaborarea internațională și să se spună exact ce poate să facă Europa în realitate pentru că toate aceste studii uh, independente și uh, foarte bune, uh, de altfel care spun că economiile cu un consum redus de carbon ne vor aduce în, într-o poziție fruntașă, nu nu, nu sunt relevante. Știm foarte bine și realitatea demonstrează că Europa pierde Uh, în această concurență. Deci haideți să ne reducem dependența de, de combustibilii fosili, să reducem emisiile, dar să nu dăm uh, o lovitură industriei uh, europene. Mulțumesc! Mulțumesc. De fapt, ați vorbit poloneză sau cehă. Da, ceha. mulțumesc. Și acum uh, Sabina Vilț. Ah, dar se pare că nu, nu este prezentă, așa că ajungem la Alex de Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, uh, dezbatem uh, pachetul clima. Uh, e bine, uh, unii cred că pământul e plat, uh, unii cred că ar trebui să reducem cu 30% în loc de 20% până în 2020. În felul acesta o să apară locuri de muncă în loc să dispară. Până la urmă, dacă ar fi să obținem acest procentaj, să atingem acest procentaj de 20% sau chiar mai mult, uh, acest lucru se poate face pentru că <laughs> foarte multe întreprinderi uh, s-au uh, mutat uh, sau au dispărut. La ora actuală, șomajul în Europa nu ne face să fim prea fericiți pe această temă. Dar cred că multă lume este convinsă de argumentele care s-au adus. Uh, într-adevăr, uh, există foarte multă lume care crede că uh, sporirea acestui procentaj va crea locuri de muncă în economia verde și, dar știm că există și studii care spun exact pe dos. Nu înțeleg de ce nu ne spuneți cum o întreprindere care polua și care se, este închisă pentru că nu respectă regulile Uh, se poate uh, muta într-o altă țară și să facă acest lucru fără să fie supusă uh, acestei limite de 20% sau 30%, poate să emită chiar mai mult, nu? Mașina mea din China, dacă vrea, poate să emită 160%. Atunci, dacă facem toate, adunăm toate aceste cifre la nivel global, cum îmbunătățim situația? Deci închidem o fabrică în Europa pentru că nu respectă uh, excesiva reglementare, întreprinderea se mută în altă parte și uh, poluează uh, cu 60% mai mult, atunci cum puteți să susțineți că uh, pentru mediul uh, global rezultatul nu este negativ? Uh, și cum puteți justifica acest lucru din punct de vedere chimic? Pentru că volumul emisiilor din China este mult mai mare, să spunem, decât, uh, decât în Italia. Deci, cum obțineți, de fapt, aceste rezultate? Că eu nu pricep. Eh, din partea eh, președintelui Buzek am auzit că nu este bine să eh, studiem doar cheltuielile, trebuie să analizăm în comisii. Ori China ne-a spus că intenționează să-și dubleze producția de energie până în 2020 folosind aceeași volum și, și cotă de cărbune și energie alternative. Deci acum am să vă rog să-mi explicați cum puteți spune că studiul dumneavoastră arată că dacă reducem emisiile o să fim într-o situație mai bună în Europa, uh, dar nu și în China? Deci trebuie uh, să ne spuneți de ce nu menționați niciodată China sau Statele Unite care s-ar putea să obțină o reducere de 17%. Deci și asta trebuie să ne explicați. Iar uh, comisia trebuie să-mi uh, explice un alt miracol chimic care figurează aici. Și zice comisia la pagina 11 din raportul dumneavoastră că dacă reușim o reducere de 30% a emisiilor de dioxid de carbon, atunci nu vom mai avea nevoie de atâtea măsuri antipoluante uh, cum ar fi uh, știu, producătorii de metale grele. Deci, cum, uh, cum uh, faceți acest lucru? decât dacă vă gândesc că această reducere de 30% înseamnă să închideți un număr de întreprinderi, ceea ce înseamnă evident că ar reduce și emisiile altor întreprinderi. Deci dacă nu gândiți așa, atunci spuneți-mi cum această reducere de bioxid de carbon este echivalentă cu reducerea eh, riscurilor aferente producției de metale eh, grele. Mai am eh, aici o problemă și în fine am găsit-o, e vorba de sănătate și zice raportorul că toate aceste măsuri sunt în avantajul sănătății. deci reducerea de 30%. Dar cum? Pentru că dacă celelalte țări continuă să polueze la același nivel sau chiar mai mult, chiar dacă noi uh, uh, stingem Europa peste noapte și China continuă în același fel, totalul uh, emisiilor ar fi mai mic. Deci să folosim lumânările, de exemplu, sau nici pe alea să nu le mai folosim. Deci Europa dispare pur și simplu de pe hartă, China continuă uh, și tot uh, înseamnă că nivelul poluării va crește. Deci cum puteți susține că putem avea situații în care sănătatea publică se va îmbunătăți, știind că uh, stingând totul în Europa, lucrurile nu vor fi așa. Vă rog așadar să-mi explicați. Mulțumesc, domnule uh, Rossi, și eu m-am înscris pe lista vorbitorilor din partea comisiei noastre. Deci vorbim despre un angajament mai mare de 20%, dar între timp avem foaia de parcurs până în 2015 care vorbește, 2050 care vorbește de 80%, reducerea de 80% a emisiilor. Dar toată această discuție sau dezbatere trebuie adusă la un alt nivel. Înseamnă că trebuie să începem să ținem seama de modelul economic uh, european care se deplasează într-un viitor în care activitatea bazată pe emisiile de dioxid de carbon va fi redusă. Întrebarea care se pune este următoarea. Putem noi să facem față acestei uh, provocări și să o transformăm într-o oportunitate pentru Europa? Dacă vorbim despre șomaj sau locuri de muncă, Ei bine, poate că aceste investiții în uh, economisirea energetică și în modificarea sistemelor energetice ar putea fi transformate într-o oportunitate tocmai pentru acele regiuni din Europa care nu au uh, un sector industrial uh, puternic, ceea ce se și întâmplă de multe ori. Deci cred că așa ar trebui să gândim. Protecția protecția mediului și uh, mediul ar trebui să devină un uh, subiect de politică industrială. Și având în vedere uh, concurența și competiția la nivel mondial pentru a descoperi noile tehnologii și pentru a le aplica. Ăsta cred că este subiectul adevărat, iar procentajul acesta de 20-30% până la urmă este doar simbolic. Dacă vom reuși să-l atingem, o să vedem dacă am obținut ceva sau nu. Este vorba așadar o chestiune până la urmă care devine una de politică industrială. Avem nevoie de o nouă etapă de creștere, de investiții, de politică în domeniul investițiilor. Deci asta e direcția în care trebuie să mergem. Având în vedere ce spunea și domnul Rossi referitor la faptul că întreprinderile se mută în China. E bine, trebuie să spunem aici că pachetul clima cu mecanismul de comercializare a emisiilor nu afectează decât 40% din emisii. Restul de 60% este în afara acestui pachet. Așadar, continuă într-adevăr să existe un procentaj important de care trebuie să ne ocupăm într-un fel sau altul. Deci avem de-a face cu o decizie cu consecințe strategice. Să presupunem că comisia noastră dorește să rămână la procentajul de 20%. Ei bine, semnalul pe care îl transmitem atunci către opinia publică ar, nu ar fi unul prea bun. De două ori, în comisia noastră, cât și în plenară, am spus că Europa trebuie să ocupe un uh, loc de lider uh, și uh, să atingem acest procentaj de 30%. Suntem dispuși să facem această ofertă și a venit, într-adevăr, momentul acum să ne ținem de cuvânt. Nu văd de ce și cum am putea să dăm înapoi după ce am uh, decis cu privire la acest uh, procent și l-am uh, discutat și l-am convenit de două ori. Și acum, când e vorba să punem în practică, să facem un pas înapoi, să ne cerem scuze și să zicem că am greșit și haideți mai bine să revenim la procentajul de 20%. Sau ce știu eu, am avut 17,3 în, avem 17,3 în 2011 când vorbim despre planurile naționale privind resursele alternative. Acum suntem la 21% și tendința este ascendentă, în special Uh, în urma situației din uh, Japonia, presiunea și cererea de investiții va fi foarte mare. Uh, deci, putem face acest lucru și, până la urmă, este într-adevăr o oportunitate deosebită de dezvoltare industrială. Așadar, am vrut și eu să-mi exprim această opinie. Și acum dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc. Mă bucur în primul rând să constat că nimeni din comisia noastră nu a contestat uh, țintele existente în urma situației din uh, Japonia. Uh, de fapt, am înțeles că s-a întâmplat la ITRE ieri treaba asta. Uh, nu ne reducem uh, nivelul uh, ambițiilor, trebuie să continuăm să abordăm această chestiune foarte serioasă. Sigur că situația din Japonia schimbă problema energiei nucleare, dar cred că trebuie să continuăm să um, luptăm pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon și pentru eficiență energetică. De exemplu, uh, cât de curând va trebui să devină obligatorie această reducere de 20%. Am, uh, sigur că răspunsurile pe care le-a dat Comisia și Consiliul uh, nu pot fi aplicate mâine. Avem nevoie de o aplicare însă rapidă. Dacă până la urmă procentajul va fi de 20 sau 30%, e bine, categoric comisia noastră e împărțită și acest lucru corespunde, de fapt, unei împărțiri în întreaga Uniune. Avem am un acord, dar știm că am ajuns destul de greu la el. Și cred că până la urmă ar fi o... însemna să tragem la... să dăm cu banul dacă ne-am așezat unii lângă alții să vedem cine preferă una sau cealaltă. Există state uh, importante uh, care uh, ale căror guverne sunt foarte critice vis-a-vis -vis de aceste procentaje și există și alte guverne care sunt împotriva ridicării acestui procentaj. Deci toate instituțiile sunt împărțite în ceea ce privește autoritățile responsabile și aș sugera așadar să trecem peste această dezbatere. Sigur că noi putem să ne păstrăm uh, poziția noastră, dar cred că până la urmă trebuie să ajungem la un compromis. Și compromisul la care mă gândesc uh, nu cred că e unul uh, leneș. Cred că scopul ar trebui să fie acela de a, ajunge, a avea o țintă de 25%. Dacă alte state reușesc să depășească uh, această țintă în următorii ani, atunci uh, foarte bine, dar cred că ar trebui să facem această propunere de 25%. E greu să ai aceeași uh, dezbatere legislativă de două ori. Eh, eu propun să propunem 25% și dacă se acceptă după aceea să mergem mai departe la 30%. Dacă eh, analizăm situația din 2007 când s-au convenit țintele, e bine, constau grese pe plan internațional. În special, uh, în unele uh, țări uh, emergente foarte, foarte puternice, cum ar fi uh, Brazilia, care s-a angajat să-și să-și reducă emisiile cu 35 până la 39%. Dorința noastră de a ajunge la 30% a fost aceea că aceste țări să își sporească reducerile și Brazilia o face. China nu face exact același lucru, dar lucrurile nu sunt toate în alb și negru. Credem însă că până la urmă China va adopta o atitudine constructivă. Deci, un obiectiv în două etape, și, dar celelalte țări nu sunt de acord. De aceea cred că există motive să nu propunem 30%. S-a menționat 17%, deci mai aproape de 20%. Poate că cifrele se vor schimba în continuare, dar categoric procentajul de 20% nu este unul revoluționar și se justifică să avem un procentaj mai ambițios. S-a spus uh, că șomajul crește. Ei bine, nu peste tot. Uh, în Germania am făcut uh, unele greșeli, mm, dar iată că la ora actuală rata șomajului se reduce. Comisia spune că trebuie să avem 25% pentru a atinge termenul pe ter, ținta pe termen lung. Există îndoieli însă cu privire la uh, negocierile pentru acest acord. Deci, cred că ar trebui să ne concentrăm pe eficiența energetică. 25%. Poate că ar fi bine să ne concentrăm pe acest procentaj și apoi să ne gândim și la evoluțiile internaționale care ne vor permite eventual să ne mutăm la 30%. Asta este propunerea mea de compromis. Wir haben ja keinen Krieg, sondern äh, Mulțumesc, Peter Lize. Ați vor, ai vorbit despre lupta în tranșee, însă nu am ajuns încă la o situație de război. Aș dori să urez bun venit unui fost membru al comisiei acesteia, domnul Duke Eisman din Olanda, care a fost membru în această comisie între 1994 și 1997 și a adus o delegație cu sine de la Asociația de Pilotaj din Olanda. Bun venit la comisia noastră, la această dezbatere în legătură cu, dez... cu strategia pentru climă. Și mai avem și un grup adus de doamna Constanțe Creel, care ne, ajut, ne ascultă de ceva vreme. Urmează Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că dezbaterea este puțin confuză. Se abordează împreună teme care țin de o logică diferită vorbim dacă este o idee bună sau nu să trecem de la un obiectiv de 20% la unul de 30% pentru reducerea emisiilor. Însă, cadrul de referință este în continuare sistemul de comercializare a emisiilor. Așadar, căutăm un acord internațional pentru a monitoriza emisiile care ar putea să uh, fie obligatoriu juridic. Comisia ne sugerează o societate fără emisii de carbon până în 2050 și face propuneri care merg de la 80 de la o reducere de la 85 până la 95%. Diferența între ce se spune acolo și documentul actual este că Comisia spune că lucrurile se pot face oricum, pentru că ar fi foarte util să va plăti mai puțin pentru carburanți fosili, vor exista avantaje pentru mediu și o serie de alte avantaje. Bineînțeles că ulterior, din propria inițiativă, putem să adoptăm acest curs pentru a ajunge la o societate cu fără emisii de carbon, lucru care ar schimba întreaga filozofie. Dacă putem înainta singuri, atunci putem să privim și uh, problema emisiilor de gaze cu efect de seră în mod diferit. Pentru că putem spune că există metode diferite pe lângă sistemul de comercializare a emisiilor. Ar putea să existe o taxă pe emisiile de carbon cu compensare la graniță și la vamă pentru cei care emit fără să accepte disciplina noastră. Așadar, înainte de a trece mai departe în dezbaterea noastră, trebuie să înțelegem scenariul în care apare ideea respectivă de a trece de la 20 la 30% ca cifră a reducerii emisiilor. Pentru că părerea mea este și sunt foarte bucuros să discut acest lucru cu raportorul, părerea mea este că ar trebui să încercăm să înțelegem împreună cu Comisia care ar fi logica corectă pe care trebuie să o adoptăm. Pentru că de acum până în 2050 avem nevoie de o abordare coerentă, însă eu văd că există două abordări care se contrazic reciproc, pentru că urmează o logică diferită în legătură cu producția energetică și cu privire la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mi se pare o problemă foarte importantă de stabilit înainte de a trece mai departe. Prin Corin Lepaj. S-au spus deja multe lucruri. Ehm, sunt de acord cu ce a spus Peter Liesel eu cred că trebuie să mergem la 30% și chiar mai departe. Ceea ce se întâmplă în Japonia duce la schimbarea lucrurilor în domeniul energetic. În Uniunea Europeană se va, se va întâmpla același lucru. Nu va, vor mai fi lucruri la fel în legătură cu industria nucleară și în legătură cu în legătură cu sensibilitățile planetare în, în legătură cu mediul. Toată lumea a văzut ce dramatic este atunci când nu se ține cont de problemele de mediu. Probabil însă există un model de, de dezvoltare în care economia verde, energiile regenerabile ocupă un loc central. Acestea permit crearea de locuri de muncă, după cum a menționat raportorul, și aici mi se pare o deschidere. Și este o oportunitate pe care ar fi, ar fi, am fi irresponsabil să o ratăm. Momentul este cel mai oportun acum să spunem că este urgent să investim tot ce putem în noua filieră pentru că ne va permite să rezolvăm, pe de o parte, scăparea de energia nucleară și, pe de altă parte, uh, eliminarea necesității petrolului și dezvoltarea unor activități economici, economice. Nu există o altă soluție, lumea evoluează și trebuie să investim și noi la Comisia de Mediu Uh, trebuie să investim total în aceste căi pe care concetățenii noștri le doresc. Cu toții avem nevoie de speranță și cred că doar aceste energii noi ne vor permi, permite progresul. Mulțumesc, Carl Schlüter. Mulțumesc foarte mult. Cred că deja ați dat dovadă de uh, reținere și disponibilitate de compromis, pentru că noi, verzii, am dorit deja un obiectiv de 40%, pentru că este singurul obiectiv care ne dă o șansă să atingem obiectivele climatice. Partea bună a acestui obiectiv este că ar rezolva și obiectivul de inovație. Cu toții vrem să creștem inovarea. Stabiliți o uh, cotă de 40% și veți vedea ce se va întâmpla cu inovarea. Dacă vrem să atingem obiectivul de ocupare folosind creșterea ca instrument și în același timp vrem să atingem obiectivele de reducere a emisiilor, am avea nevoie de o creștere de 3-4% și am avea nevoie de o reducere de 3-4% pe an. Eficiența resurselor ar trebui să crească cu 5-6% pe an. Și ultimul raport al Comisiei în legătură cu angajamentele și obiectivele de eficiență energetică este că în 10 ani avem o creștere a eficienței energetice de 10% sau 15% dacă avem noroc. Nu avem un aviz pe acest raport, pe părțile în care Comisia ITRE este competență, așa încât trebuie să adăugăm amendamente cu privire la eficiența energetică, pentru că nu avem nicio șansă, fără reducerea timpului de lucru, să nu avem nicio șansă de a duce la creșterea ocupării și o reducere suplimentară. Trebuie să consolidăm obiectivele de, ener- de economisire a energiei. Acestea trebuie să devină obligatorii pentru că sunt optime pentru uh, rezolvarea crizei energetice și avem nevoie de măsuri foarte puternice în legătură cu economisirea energiei. Și măsurile acestea sunt uneori printre cele mai eficiente pentru a crea locuri de muncă, pentru că este vorba de reconstruirea imobilelor, restructurarea uh, unor industrii și restructurarea ve- vechilor uzine și fabrici. Se creează foarte multe locuri de muncă. Cred că în, trebuie să adăugăm acest punct în raportul nostru, pentru că trebuie să fie foarte clar că obiectivul contribuie la creșterea ocupării. Domnul Rossi a plecat, însă cei care consideră că 30% este o sumă prea mare și că nu ar trebui să fim atât de ambițioși, eu nu văd cum Europa poate să depindă în viitor de importurile de petrol și de gaze naturale din partea dictaturilor din lume. Pentru că dacă nu reducem dependența de carburanții fosili, vom fi dependenți de dictaturi. Și nu văd cum este aceasta o politică externă bună, o politică energetică bună sau de securitate. Trebuie să purtăm și o discuție legată de securitate și reducerea dependenței de carburanți fosili ține și de acest aspect. Așadar, aș dori să avem un amendament în legătură cu dilema creșterii versus reducerea emisiilor și creșterii ocupării, economisirea energiei și consecințele de uh, politică economică trebuie să fie și ele menționate. Vă mulțumesc. Ada Vestlund. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că este foarte dificil să ne aplicăm pe această problemă. Dat, dat fiind ceea ce se întâmplă în Japonia și catastrofa de acolo. Însă aș dori să spun câteva lucruri în contextul discuției actuale. Dacă vrem ca obiectivele să fie luate în serios pe termen lung, nu știu dacă trebuie să vorbim de 20 sau 25%, raportorul trebuie face o propunere bună, însă trebuie să ținem cont de ceea ce am adoptat astăzi. Am avut două rapoarte în care am crescut flexibilitatea pentru industrie mi se pare extrem de important să vedem ce s-a întâmplat cu obiectivele anterioare, pentru că obiectivele ulterioare trebuie să fie pe termen lung. Și trebuie de asemenea să avem o posibilitate de control între timp. Pentru că până când nu vom atinge obiectivele pe termen lung, industria ne va cere alte schimbări. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu obiectivele pe care ni le-am stabilit până acum și trebuie să discutăm aceste lucruri cu industria. Alte elemente care țin de negociere. Tacticile de negociere au fost puțin bizare pentru că ceea ce s-a întâmplat în mai multe țări a afectat deciziile noastre la nivel internațional. Ar trebui să arătăm că este posibil, pe de o parte, să reducem emisiile și, în același timp, să avem o creștere economică. Aceste lucruri trebuie abordate. Putem vorbi despre măsurile legate de eliminarea mercurului. Am putut să convingem alte state din lume că este posibil să eliminăm mercurul. Am făcut acest lucru și cu alte produse chimice și s-a putut ar trebui să uh, facem același lucru în domeniul climei. Nu văd cum putem progresa dacă nu ne arătăm hotărâți, dacă nu dăm un exemplu. Ultimul lucru, consider că avem o reală problemă. Dacă vrem ca Europa să fie ambițioasă, riscăm să avem probleme cu anumite industrii. S-a vorbit despre industria aluminiului, industria cimentului. Aici poate ar trebui să purtăm negocieri colective la nivel internațional pentru a avea condiții identice de concurență între aceste industrii. Se pot evoca aceste chestiuni și la Organizația Mondială a Comerțului. Și știu că, de exemplu, în domeniul VAMAL apar probleme pentru o serie de state membre, însă trebuie să ne aplicăm asupra acestor probleme. Trebuie să găsim soluții pentru fiecare sector și să nu uităm că trebuie să fim ambițioși. Mulțumesc, domnul Karl-Heinz Florence. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă reamintesc că am adoptat câteva rezoluții cu cifra de 30%, cu toate că avem o legislație obligatorie doar în legătură cu 20%. Atunci când ne gândim la legislația viitorului, întotdeauna mă preocupă poziția Europei și ceea ce fac statele membre în interiorul Uniunii în legătură cu acest obiectiv de 20 sau 30% și deseori mă surprinde cât de mulți aici sunt dispuși să ajungem la 30 sau 40% fără să țină cont de statele care sunt încă foarte departe și de obiectivele de 20%. Statul meu fiind un exemplu. Trebuie să ne bazăm și pe realitate. De aceea, domnule președinte, aș prefera să nu fim atât de uh, dispuși să aruncăm în stânga și în dreapta cu cifre. Dacă vrem să închidem centralele nucleare, foarte bine, dar atunci cum vom atinge obiectivele legate de climă. În lumina catastrofei din Japonia, problema cheie trebuie să fie cum să avem instrumente corecte pentru a ajunge la 20 sau 3%. Abordarea doamnei Siselij la ITRE este una bună pentru că se referă mai mult la instrumentele necesare pentru obiectivele de 20 sau 30%. Nimeni nu vrea să rămână la 20%, însă trebuie să știm cum putem progresa. Îmi pare rău că domnul Rossi nu mai este prezent. El a spus de mai mult de 10 ori că ar dori să afle cum se poate face acest lucru. Eu i-aș spune, dar nu mai este aici. Dacă se vor pierde locuri de muncă sau nu, acest lucru ține de strategia statelor membre. Bineînțeles, în Vestfalia se vor pierde locuri de muncă pentru că există industrie de oțel, minerit și vom pierde aceste locuri de muncă, însă ele vor dispărea chiar dacă trecem la o economie verde sau nu. Eu sunt foarte angajat în acest sens. Energiile regenerabile, energiile ecologice trebuie să fie promovate. Însă, domnule Eichhardt, Ceea ce lipsește din raportul dumneavoastră, după părerea mea, este faptul că trebuie să uh, motivăm și pe alții în legătură cu obiectivul de 30%. Lucrăm foarte mult noi aici, însă eu aș dori să existe mai multă diplomație europeană din punct de vedere climatic. Aș dori ca Comisia să facă mai mult pentru a uh, transmite mesajul ecologic. Susțin creșterea ambițiilor noastre. Cu toate că dacă spun 30%, nu pot promite că această cifră este una realizabilă. De ce să nu utilizăm capacitatea noastră diplomatică pentru a ne câștiga mai mulți parteneri? Pentru a răspunde domnului Rossi, situația nu este atât de uh, Uh, clară, după cum sugerează dânsul. Nu cred că putem ignora economia. Există companii uh, foarte mari din țara mea, cum ar fi BASF, care construiesc noi uzine în, uh, la nivel mondial la aceleași standarde ca și în Europa. Mulțumesc Karl-Heinz Florenz și există și o invitație deschisă de a vizita ferma organică a domnului Florenț. Cred că ar trebui să facem acest lucru înainte vac vacanței de vară. Domnul Grote, în legătură cu obiectivul de 20 sau de 30%, vreau să spun următoarele. La acest raport ar fi bine ca Parlamentul să trimită un mesaj clar către, Parlament, către Comisie și Consiliu. Cu toții suntem de acord uh, cu obiectivul de 30%, acest uh, obiectiv apare deja în acea carte, dar uh, nu sunt de acord și alții. La Cancun am făcut un pas foarte mic înainte, nu am făcut acel pas gigantic pe care speram să-l facem la Copenhaga, am fi putut încerca să obținem o reducere cu 50% după Cancun. Însă nu cred că am fi obținut mai mult decât am făcut-o deja. Deci, ideea este că trebuie să încercăm să progresăm, să avem o ambiție mai mare, uh, Uh, pentru 2020 să avem uh, ceva mai mult de 20%, să încercăm să obținem o majoritate impresionantă și să avem un obiectiv clar pentru eficiența energetică. Am citit raportul și am văzut uh, cu ce dificultăți ne confruntăm acum în Parlament, pentru că nu reușim să dăm o declarație suficient de clară. Există presiuni și odată ce ele încep să se facă simțite, e foarte greu să mai adopți o poziție clară. Foarte mulți uh, colegi uh, ar uh, dori să primească aplauze și recunoaștere pentru stabilirea unui obiectiv clar, însă acest lucru nu va duce la nimic. Trebuie să dăm dovadă de diplomație la nivel european și trebuie ca um, doamna Ashton și Comisia Europeană să ceară schimbări structurale în politica de mediu. Connie Hedegaard are nevoie de susținere și trebuie să folosim uh, Serviciul European de Acțiune Externă în acest sens. Trebuie să creăm uh, locuri de muncă, trebuie să acționăm pe cale diplomatică și aceste lucruri trebuie să se reflecte în raport. Trebuie să ne exercităm influența pe plan internațional în negocieri. trebuie să fim foarte atenți la cele cote acordate prin sistemul de comercializare a emisiilor. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce adoptăm ca act de reglementare are coerență și aș vrea să putem adopta acest dosar în primă lectură. Știu că sunt colegi din acest for, nu neapărat din comisia noastră sau din comisia ITRE, dar oricum colegi care au votat pentru pachetul climatic și uh, mă bucur că l-am adoptat înainte de criza economică. Acum cred că e momentul să avem o discuție amănunțită, prelungită, astfel încât cu toții să știm despre ce vorbim aici, care e miza. Nu putem spune că 20% e prost, 30% bine și 40% ar fi super. Nu putem vorbi așa de simplist. Trebuie să trasăm clar direcția în care ne deplasăm și să ne asigurăm că prin aceste obiective creăm locuri de muncă și nu le distrugem. Iar în ce privește relocarea emisiilor de carbon, știu că sunt colegi care și-au exprimat temeri E nevoie de obiective mai severe, astfel încât să prevenim uh, relocarea sau delocalizarea companiilor în alte țări. Trebuie să analizăm situația, să vedem ce măsuri se pot lua pentru a împiedica acest lucru. Și uh, în strategia UE 2020, pe care o avem deja, trebuie să facem ajustări pentru ca ea să fie concordantă cu strategia climatică. Acest lucru trebuie să apară în raport. Și uh, n-ar trebui să ne lăsăm dezbinați, așa cum zicea Peter Lise. Dacă e să stabilim obiectivul de 20 sau de 30%, n-ar trebui să ne lăsăm uh, angrenați într-un fel de conflict, într-un fel de război, pentru că riscăm să părem ridiculi. Uh, nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune, ci trebuie să transmitem un semnal foarte clar din partea Parlamentului către celelalte instituții că trebuie să progresăm spre un procent de 40% pentru regie regenerabilă până în 2020 și să dăm dovadă de ceva hotărâre. Președintele, să vedem ce iese din toată povestea asta. Sigur că 30% presupune instrumente și măsuri. Vom vedea. Salvatore Tatarele este ultimul care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, m-am întrebat pe mine însumi și i-am întrebat și pe alți colegi din această comisie cum putem obține cele mai bune rezultate în lupta împotriva schimbărilor climatice. M-am întrebat dacă acest lucru se poate face printr-o contribuție a, toate, a tuturor statelor membre sau ar putea fi hotărătoare contribuția doar câtorva state izolate din lume. S-a vorbit uh, despre conferința de la Cancun ca o reușită, ca un succes major. Însă dacă ne uităm la angajamentele verbale, da, așa este. Însă dacă ne uităm la regulile cu caracter obligatorii pentru state, nu găsesc nici măcar una care să mi se pară atât de grozavă. Deci, asta înseamnă că trebuie să renunțăm? Nu. Dar ce am putea face ca să îmbunătățim rezultatele? Cred că cel mai bun lucru pe care îl poate face Uniunea Europeană este să impulsioneze și restul țărilor spre obiective obligatorii. Ei, în raportul nostru trebuie să consacrăm uh, mai multă atenție acestei, acestui efort, adică Europa să încearcă să să încerce să împingă alte state spre angajamente obligatorii, pentru că acesta e singurul mod în care vom putea obține rezultate semnificative. Deci să ne limităm doar la diplomație? Nu. Trebuie de asemenea să dăm un exemplu. În trecut, în Europa, am condus prin puterea exemplului am făcut acest lucru când ne-am stabilit obiectivele pentru 2020. Putem continua pe această direcție, însă să rămânem cu picioarele pe pământ și să privim la ce se întâmplă în jurul nostru în lume, zilnic, urgențe, tot felul de evenimente cu care ne confruntăm. Punctul slab din punctul meu de vedere al acestui raport este că raportul pare să fie un fel de manifest politic. Cu toții avem ideile noastre, însă acest raport pare că împinge Comisia spre o scindare radicală. De fapt, fiecare dintre noi, fiecare raportor ar trebui să încerce să găsească o, o linie de mijloc acceptabilă pentru toată lumea, astfel încât să ne asigurăm că raportul va trece mai departe, că va fi adoptat. Sau cel puțin că nu va fi respins cu un număr mare de voturi. Pentru că altfel rezultatul politic ar fi foarte negativ. Deci solicit ca raportorul să facă efortul de a adopta o poziție mai puțin rigidă, să fie mai deschis la contribuțiile membrilor din această comisie, pentru că există tot felul de sensibilități, chiar și în cadrul aceluiași grup politic să ținem cont de ele. Deci, raportul trebuie să dea dovadă de deschidere politică și să accepte și sugestiile altora. De exemplu, raportul nu menționează deloc raportul publicat de Comisia Europeană și nu menționează instrumentele ce urmează să fie folosite pentru îndeplinirea acestor obiective dezirabile. Raportul nu vorbește suficient despre posibile repercusiuni economice. Este mult prea optimist. Haideți să uh, avem uh, un mediu mai bun, să creăm uh, locuri de muncă. Ei, orice astfel de măsură va aduce și dezavantaje și eu aș dori o analiză mai clară a avantajelor și dezavantajelor acestor inovații. Deci acest lucru lipsește din raport. Am uh, venit cu aceste sugestii, cu toții vom depune amendamente, dar uh, până la urmă va trebui să putem uh, găsi un compromis acceptabil pentru toată lumea. În această comisie foarte adesea se pune accentul prea mult pe îmbunătățirea mediului înconjurător, pe atenuarea schimbărilor climatice. Sigur că aceste lucruri sunt posibile, dar să nu uităm că în lume se întâmplă tot felul de lucruri care care ne arată că, de exemplu, evenimentele din Japonia sau alte cauze majore, alte catastrofe, foamete, crize, și ele sunt la fel de importante. Președintele, o dezbatere foarte bogată, cu argumente în mai multe sensuri. Mă bucur că am avut-o. Acum uh, urmează să ascultăm uh, reprezentantul Comisiei și la sfârșit uh, raportorul. Da, mulțumesc. Mai întâi țin să mulțumesc raportorului pentru prezentare și pentru dezbatere am uh, răspunsuri la câteva întrebări care s-au ridicat în timpul acestei dezbateri. Mai întâi o să răspund la ceva ce ați menționat dumneavoastră, domnule președinte, și anume că acțiunile climatice nu uh, sunt doar o problemă de mediu, ci uh, au și o dimensiune economică și industrială. Și ele influențează evoluția viitoare a Europei. Săptămâna trecută Comisia a publicat foaia de parcurs până în 2050 și a dat câteva repere importante. Unul din mesajele cele mai importante de acolo a fost că avem de făcut o alegere clară. Fie optăm pentru o economie cu emisii scăzute de carbon, fie nu. Dacă optăm pentru ea, atunci va trebui să investim major. Deci ce este important este ca investițiile acestea să fie făcute în construcții, în uh, sectorul energetic, în sectorul auto. Trebuie să investim um, în uh, tehnologii care au emisii scăzute de carbon sau în uh, ceva echivalent. Un al doilea mesaj relevant este că am analizat diverse scenarii cu privire la cât de repede ar trebui să avansăm pentru a atinge obiectivele din 2050. Dacă facem o reducere cu 25%, acest lucru ne-ar permite o mai mare eficiență pentru a atinge obiectivul de 80% în 2050. Analiza de impact economic a arătat foarte clar că dacă facem mai puțin în următorii 20 de ani, va fi mai scump să compensăm în uh, perioada ce mai rămâne până în 2050. Mulți membri au vorbit despre negocierile internaționale și despre nevoia de a înregistra un progres. Da, suntem de acord, ne străduim din greu să obținem rezultate la negocierile internaționale. Dar uh, nu uitați că situația de astăzi e diferită față de acum trei ani când am adoptat uh, pachetul pentru energie și climă. Atunci am avut o țintă unilaterală și am vrut să fim lideri la Copenhaga. Dar astăzi, liderii statelor, liderii de la Cancun, au uh, susținut uh, cu toții obiectivul de 2 grade, care a fost un obiectiv promovat de multe Uniunea Europeană. Deci există un angajament uh, din partea peste 80 de țări, din partea economiilor celor mai mari, economiilor emergente, angajament de a trece la acțiuni concrete. Lucru foarte diferit de ceea ce spunea protocolul de la Kyoto, care avea ținte obligatorii doar pentru țările dezvoltate. Acum iată că și India, China, Brazilia, Africa de Sud au uh, planuri concrete și uh, pun în aplicare angajamentele pe care și le-au luat. Uh, chinezii au adoptat acum câteva zile planul uh, pe 5 ani și se arată clar că, iată, China îndeplinește angajamentele prin măsuri concrete și că face eforturi masive pentru a um, dezvolta um, tehnologie nouă, pentru a face inovație în sectoarele de interes. Revin la diplomație. Într-adevăr, uh, Lady Ashton și-a luat acest angajament să promovăm uh, obiectivul nostru prin Serviciul European de Acțiune Externă. Deci uh, ne vom intensifica eforturile și din această parte. În ce privește relocarea emisiilor de carbon și competitivitatea companiilor europene, trebuie să notăm următorul lucru. În pachetul uh, climatic unul dintre cele mai uh, importante compromisuri dintre Consiliu și Parlament era să avem o analiză comparativă, să avem o serie de instrumente pentru a proteja uh, energi- uh, sectoarele industriale care consumă foarte multă energie, să le protejăm de această relocare a emisiilor de carbon. Comunicarea a mai spus și acest lucru s-a reluat și în foaia de parcurs până în 2050, că aceste măsuri ar putea să nu fie suficiente. Există două motive pentru care riscurile sunt mai mici decât am crezut noi când am adoptat pachetul climatic. Tariful pentru carbon este mai mic și, în plus, și alte țări au adoptat angajamentele de la Copenhaga. Deci se întâmplă ceva și de partea celorlalți actori. S-au pus două întrebări uh, concrete, una referitoare la legătura dintre poluarea aerului și uh, sănătate. Era vorba de domnul Rossi. Dacă Luptăm împotriva schimbărilor climatice, îmbunătățim ener- eficiența energetică, folosim energii regenerabile, înseamnă că avem un impact asupra poluării aerului. Este vorba inclusiv despre poluanții locali, deci există co-beneficii dacă reducem uh, poluarea aerului. Acest lucru apare în comunicare. Și cea de-a doua întrebare concretă din partea domnului Davis, impactul cu privire la prețul pe tonă de carbon. Comisia va trebui să analizeze acest lucru. Comisia a subliniat clar în faia de parcurs că există o legătură între politicile de eficiență energetică și sistemul de comercializare a emisiilor. Avem două politici. Fie folosim sistemul de comercializare și rezervele pentru a stimula eficiența energetică, pentru că o astfel de de terenuri scoase din circuitul agricol uh, vor uh, forța o eficiență energetică. Și în comunicarea noastră am arătat că dacă vrem să trecem la 30%, un obiectiv ce nu apare în foaie de parcurs, dar dacă vrem să trecem la 30%, trebuie să punem, uh, să scoatem din circuit 1,4 um, milioane de certificate de emisii. Iar la eficiența energetică trebuie să vedem în ce fel măsurile din uh, acest pachet de comercializare a emisiilor pot fi îmbunătățite. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun foarte clar de la bun început că nu vreau să obțin aplauzele nimănui și, domnule Tatarela, nu vreau să scindez acest Parlament. Aceste discuții se poartă de multă vreme și uh, sunt uh, perfect de acord cu unii dintre ecologii care au spus că aceasta este o dezbatere fundamentală despre direcția în care se va îndrepta economia noastră. La asta se rezumă. Vom avea o decizie politică în legătură cu un procent, dar eu nu mă aștept la aplauze pentru că vom stabili un procent sau altul. Uh, pentru mine, dezbaterea din spatele procesului este mai importantă. Desigur că ea se va finaliza cu o concluzie politică privind procentul. Dar, în orice caz, nu încerc să fac prin acest raport un manifest politic al verzilor. Pentru că dacă veți citi astfel de manifeste și vă recomand să o faceți, veți vedea că sunt mult mai dure decât ce avem noi aici. Toți oamenii care au lucrat cu mine la acest raport știu că eu uh, sunt gata să accept uh, compromisuri dacă e nevoie. Mă voi referi la trei lucruri, uh, contextul internațional, eficiența energetică și cum putem să progresăm spre viitor. La eficiența energetică trebuie într-adevăr să acționăm și pe cale diplomatică. Trebuie să ne asigurăm că întreaga lume se mișcă înainte, nu doar Europa. Însă, de data aceasta, condițiile sunt altele. Vrem să ne asigurăm că ceea ce facem noi în Europa fixând aceste obiective, țin de o politică industrială, nu doar de uh, ce obținem în negocierile internaționale. Nu, acestea vor arăta ce fel de economie ne dorim noi în Europa. Și în ce privește obiectivele climatice, da, și restul lumii trebuie să acționeze, însă, lăsându-i pe ei la o parte, e crucial să hotărâm ce vrem noi să facem. Și dați-mi voie să fiu foarte clar în legătură cu China. Dacă există vreo țară care beneficiază de pe urma întârzierilor în negocieri diplomatice, e China. China are o economie care crește foarte rapid, o populație care crește foarte rapid, cu educație um, tot mai avansată și ei sunt gata să încerce să blocheze negocierile internaționale pentru că e în avantajul lor. Noi suntem încă în poziția de lider pe planul tehnologic, dar dacă vrem să ne păstrăm această poziție, trebuie să acționăm, pentru că acum este clar că China ocupă primul loc în uh, indexul făcut de Ernst Young cu privire la durabilitatea investițiilor. China este cea care are cele mai bune investiții din toată lumea. Deci avem un avantaj, dar dacă nu acționăm, îl vom pierde. Acțiunea climatică este foarte importantă, însă să nu uităm că aici stabilim viitorul nostru al europenilor. Acum, domnule Rosic, să vă răspund. Nu cred că Pământul este o suprafață plană, plată. Sunt de acord cu poziția dumneavoastră, dar trebuie să ne bazăm pe argumente. Să nu uităm că au apărut uh, profituri foarte mari pentru industrie atunci când s-a trecut la a doua fază a sistemului de comercializare a emisiilor. S-au dat certificate gratuite pentru prima perioadă, cele care fac obiectul emisiilor de carbon. Uh, dacă sunt gratuite, n-au costat nimic, e clar, iar anul acesta vom impune orientări pentru ajutorul de stat, în care se vor da chiar și ajutoare de stat, subvenții pentru scăderea electricității, ca parte a pachetului climatic. Deci, da, știu, înțeleg ce vreți să ziceți. Am analizat întregul capitol cu privire la scăderea uh, emisiilor de carbon, dar să lărgim puțin dezbaterea. Deocamdată, politicile climatice nu au condus la câștiguri, uh, nu au dus decât la câștiguri foarte mari pentru industrie și nu la pierderi comparabile. În fine, s-a vorbit despre energia și eficiența energetică. Aici aștept să avem amendamente de compromis. Vom pune accent mai mare pe eficiența energetică pentru că sunt de acord. Este o problemă foarte, foarte importantă. Și așa cum a spus Comisia încă o dată, dacă atingem țintele de eficiență energetică, deja ne vom încadra în procentul de 25% pentru producția internă. Subliniez producția internă. Și încă un lucru. Dacă vrem să existe eficiență energetică veritabilă, trebuie să ajustăm țintele din um, mecanismul de comercializare a emisiilor, pentru că dacă nu, riscăm ca uh, unele țări să investească în acest mecanism, iar altele să beneficieze de pe urma celor care au investit. Deci, trebuie să avem ținte obligatorii dacă vrem să fructificăm rezultatele eficienței energetice, pentru că dacă nu vom avea eficiență doar pe hârtie și pe teren, în realitate nu vom avea emisii mai puține. Deci sunt foarte de acord cu eficiența energetică, dar dacă vrem să ne folosim de întregul potențial, trebuie să ajustăm obiectivele. Concluzii. Abia aștept să vedem care sunt amendamentele de compromis. Nu uh, doresc să existe o scindare, o dezbinare în acest for, dar vom lucra pe baza argumentelor științifice, solide și apoi vom da o declarație politică. Este vorba despre direcția în care urmează să se îndrepte, să se îndrepte economia europeană. Până la urmă vom stabili o țintă, avem multe de făcut până în 2050, dar până la urmă raportul se referă la o țintă pentru 2020. Pentru că pe baza acestui obiectiv vom fi judecați noi uh, ca politicieni. Vă mulțumesc încă o dată și abia aștept să participăm la acest proces cu toată deschiderea posibilă. Meddelande. Men först kanske en ordningsfråga. Linda McGavin. Mulțumesc foarte mult, Bas. Am o problemă de ordine. Ă, da, ă, doamna McEvans, cred că nu avem nevoie de aer condiționat ă, în Bruxelles în mijlocul lui martie. Așadar, dacă doriți, putem să oprim. Da, sper că ne-au auzit și tehnicienii când am spus aceste lucruri. Termenul pentru depunerea amendamentelor a stabilit pe 24 martie la prânz și nu pe 25 cum scrie pe ordinea de zi. Deci la prânz pe 24. Secretariatul o să vă transmită un uh, e-mail pentru ca toți deputații și cei care nu sunt prezenți, prezenți să știe că într-adevăr s-a modificat uh, termenul și este 24 în loc de 25. Și acum trecem la punctul următor. E vorba de modificarea regulamentului 1406 din 2002 de instituirea unei agenții europene pentru siguranța maritimă. Uh, colegul nostru Stas este raportorul pentru acest uh, aviz și îi dau cuvântul chiar acum. Mulțumesc, Carl. Îmi amintesc uh, foarte bine imaginile dezastrului uh, Herica și deversarea de petrol uh, E bine, se pare că situația s-a uh, îmbunătățit. E vorba de un regulament pe care l-am creat pentru a răspunde acelei situații. Agenția funcționează din martie 2003. Regulamentul ei de funcționare a fost modificat de trei ori în urma crizelor care au apărut, prestij din 2002 și după aceea agenția EMSA a primit o serie de sarcini și de atribuții noi. Așadar, agenția are acum competența de a controla trans, petrolierele. Știm cu toții și ne amintim de dezastrul din Golful Mexic. Comisia a reacționat prompt la această situație și uh, reprezentantul comisiei a discutat uh, în fața comisiei noastre, am avut dezbateri, am avut uh, o comunicare din partea comisiei și am adoptat o rezoluție în unanimitate cu privire la măsurile care trebuie luate în legătură uh, cu instalațiile offshore. Una dintre concluziile de atunci a fost aceea că regulamentul privind această agenție trebuie modificat. Și faptul că avem uh, un uh, aviz de la Comisia pe Fond, Comisia de Transporturi, uh, se datorează faptului că acest lucru, această dezbatere ocupă un rol important în dezbaterea noastră. Uh, astfel încât să ne transformăm recomandările și concluziile noastre în modificări legislative. Amendamentele la articolele 6, la considerente, 14, pot fi împărțite în mai multe grupuri. Un grup de amendamente se referă la extinderea domeniului de aplicare al regulamentului acestei agenții pentru a include instalațiile offshore. Avem două amendamente. care reprezintă un rezultat uh, normal al extinderii acestei, acestui domeniu de aplicare. Trebuie să se facă așadar modificări în momentul în care se extinde domeniul de aplicare al competențelor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Eu aș zice mai degrabă însă că acest lucru trebuie să apară în, uh, în considerent, deci și considerentul uh, trebuie uh, modificat. Trebuie să vedem care sunt consecințele și în ceea ce privește bugetul și personalul. Apoi avem amendamentele referitoare la posibilitatea de eh, inspecții și de controle, inclusiv eh, în Marea Mediterană, de exemplu, și pentru țările terțe. Aici avem un amendament 11 cu privire la utilizarea monitorizării prin eh, satelit a serviciilor SICLINET pentru a detecta scurgerile și deversările de petrol. Treaba asta se poate folosi, evident, și pentru instalațiile offshore. Mai există și alte amendamente, dar vreau să vorbesc despre cel care se referă la deschidere și transparență. Uh, avem un raport referitor la inspecții și credem că aceste date trebuie să fie puse la dispoziția publică publicului. Agenția are competențe și uh, foarte bune și credem că ea trebuie să ajute Comisia mm, uh, în a pune la punct niște îndrumare cu privire la uh, producția de petrol și de gaze. Și, în fine, ultimele amendamente se referă la sistemele de depistare, de detectare de care dispune Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și care poate fi, ar putea fi folosite mai mult decât se face la ora actuală. Cred că ar fi, într-adevăr, o utilizare foarte bună a experienței, competenței și instrumentelor de care dispune agenția. Am avut discuții pe marginea acestui raport împreună cu raportorii din umbră și acum aș vrea să știu însă ce se întâmplă și ce gândesc colegii. Vă rog. Mulțumesc, uh, Bart. O să încep prin a da cuvântul uh, reprezentantului PPE, Nicola,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 actul legislativ uh, care reglementează funcționarea Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. Uh, sunt de acord cu extinderea domeniului de aplicare pentru a include instalațiile offshore din uh, largul mării Mă întreb dacă însă acest concept include și uh, uh, conductele și toată, tot echipamentul de transport. Uh, pentru că, de exemplu, avem uh, astfel de echipamente și în uh, Marea Baltică. Apoi, în legătură cu țările terțe, sunt de acord că nu trebuie să colaborăm doar cu, și cu Norvegia și cu Islanda, ci și cu alte țări terțe. Dacă mandatul agenției este prea limitat și nu poate uh, colabora cu alte țări terțe. Nu cred că platformele ar trebui să se limiteze la ceea ce avem la ora actuală în Marea Baltică. Domnul Grote, mulțumesc foarte mult. Uh, cred că avizul este bun și bine gândit și împărtășesc uh, în mare parte ce se arată acolo. Este vorba de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, și mandatul acestei uh, agenții. Cred că uh, și înainte, uh, în Comisia pentru Transporturi, am avut această sugestie de a crea o pază de coastă europeană sub egida Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. Cred că Parlamentul poate să menționeze acest lucru în prezentul aviz și care să fie după aceea preluată de către Comisia de Transporturi, care e comisia pe fond. Nu cred uh, că e uh, chiar o idee proastă. Pentru că dacă ne dorim într-adevăr să existe controlele necesare, eu, de exemplu, trăiesc uh, pe, pe coasta țărilor de jos, știu că sunt chestiuni de, de frontieră privind căile navigabile. Deci cred că această idee ar fi una interesantă și care ar trebui, într-adevăr, să existe și să funcționeze sub egida EMSA. Mulțumesc, Corin Lepaj. Mulțumesc pentru acest raport, la care nu prea mai am foarte multe de adăugat, ci vreau să vă spun că, sigur, problema platformelor nu a dispărut. Am ascultat cu multă Ascult cu multă atenție raportul Comisiei pe această temă eh, și sperăm că ne va parveni cât de curând. În al doilea rând, susțin eh, extinderea mandatului agenției pentru a se ocupa și de instalațiile offshore, pentru extragerea petrolului și a gazelor naturale, și trebuie să fim foarte atenți la personalul de care are nevoie agenția și care trebuie într-adevăr să sporească pentru a răspunde competențelor agenției. Nu are rost să dai competențe sporite unei uh, instanțe dacă nu îi dai și mișloacele să le ducă la bun sfârșit. Apoi, în legătură cu inspecțiile în Marea Neagră și în Marea Mediterană, în țările terțe și în zonele de producere și de explorare, uh, ei bine, cred că uh, competențele și experiența agenției în ceea ce privește accidentele poate într-adevăr să fie foarte utilă pentru elaborarea unor recomandări pentru explorarea și producerea de uh, uh, gaze și petrol. Mulțumesc! Mm, mai mulți colegi nu sunt uh, prezenți, nu avem și raport, raportorii uh, prezenți printre noi și cu asta încheiem uh, discuția, dar cred că avem printre noi și un reprezentant al Comisiei. Da, vă rog. Bună ziua tuturor și eu doresc să mulțumesc raportorului mm, pentru propunerile pe care le-a făcut. Dacă îmi permiteți, aș dori să comentez o serie de amendamente pe care le-a propus. Din punctul de vedere al Comisiei, sigur că înțelegem uh, cât de delicată este problema cu privire la metoda în care trebuie abordate instalațiile de, produ- de explorare și de producție a gazelor naturale și petrolului. De aceea am introdus în propunerea noastră posibilitatea ca EMSA să intervină pentru a răspunde în situațiile de, de poluare cauzate de aceste instalații. Ceea ce însă doriți dumneavoastră prin aceste amendamente este să mergem mai departe și să facem ca EMSA să aibă competențe de inspectare a acestor platforme. Deci să intervină în etapa de prevenire a accidentelor de poluare. Serviciile Comisiei pregătesc deocamdată acest lucru, deci e puțin ciudat să cerem unei agenții să intervină înainte să avem un achi în acest sens. Pentru că acest lucru este definit în temeiul juridic cu privire la uh, instanțele de uh, inspectare care acționează în țările terțe. Deci cum ar putea EMSA uh, să, fie, să intervină în aceste țări? Deci asta este temerea pe care doream să o exprim din punctul nostru de vedere. Vreau să mai uh, lămuresc și câteva lucruri privitoare la amendamentele 4 și 10 deoarece raportorul uh, arată acolo că sistemul de supraveghere actual al EMSA se referă doar la petroliere. Aș vrea însă să vă spun că se referă la toate navele care depășesc un anumit tonaj. Deci treaba asta este deja inclusă și dacă doriți și este nevoie pot să dau explicații uh, suplimentare într-o discuție bilaterală mai uh, vreau să vorbesc și despre propunerea făcută cu privire la sporirea nivelului de transparență a inspecțiilor uh, care trebuie făcute de către EMSA. E bine, vreau să vă spun că aici Comisia consideră că contribuția EMSA și rezultatele inspecțiilor sunt, uh, își aduc contribuția la pregătirea uh, Uh, măsurilor care trebuie luate de către statele membre. Deci ajută, într-adevăr, Comisia să-și finalizeze activitatea sa. Mă opresc aici, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult și acum uh, raportorul. Uh, Comisia pare să fie mai critică decât Parlamentul în legătură cu discuția bilaterală. În ceea ce privește ideea unei paze de coastă, nu m-am gândit la acest lucru. Poate ar fi util să ne gândim la introducerea unei paze de coastă, însă poate ar trebui să ne uh, consultăm în primul rând cu Agenția pentru Siguranță Maritimă. Poate voi putea să abordez acest subiect cu agenția înainte de a redacta varianta finală a raportului. Sunt sigur că o asemenea discuție va fi extrem de utilă. Bine, uh, termenul pentru amendamente este 24 martie la ora 12 și votul va avea loc în plenar la reuniunea din 18-19 aprilie. Uh, poftă bună tuturor și